ca prim punct de pe ordinea noastră de zi. Vreau să dau mai întâi cuvântul autorului, eh, domnului Malcolm Harburg, timp de 5 minute. Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, aș propune să mai așteptăm eh, câteva minute, pentru că este o întrebare către comisie și speram ca cineva de la comisie, mai, eh, în special domnul McCreevy, să fie aici sau domnul Semechi va răspunde. A, în regulă. Îmi cer scuze pentru că nu l-am mai întâlnit până acum pe domnul Semechi. Uh, și mă bucur că este aici pentru a da un răspuns uh, la o întrebare pe care uh, domnul Măcrivi și echipa sa au lucrat. Așadar, mulțumesc foarte mult. Aveam de gând să-i urez bun venit domnului Măcrivi și să-l felicit pentru activitatea sa anterioară, așa că poate puteți să-i transmiteți uh, bunele mele sentimente pe care doream să îi le transmit personal. Uh, după cum știți, domnul Barnier uh, este, a devenit un membru foarte activ al uh, comisiei mele, din păcate nu se află astăzi aici. Dosarul acesta îl va privi direct dacă domnia sa va deveni comisar și iată, mă bucur că se află și domnia sa aici. Acum, în ce privește libera circulație a profesioniștilor și directiva privind acest subiect este una dintre chestiunile principale uh, pentru comisia mea în eforturile de construcție ale pieței unice și este foarte important că discutăm această întrebare către comisie în această dimineață, pentru că practic noi cerem uh, un update privind progresul transpunerii directivei revizuite pe care a lucrat comisia în care fac și eu parte între 2004 și 2005. Vrem să știm cum se implementează acea directivă de către statele membre și cred că e momentul potrivit să discutăm pentru că domnul profesor Monti a fost la comisia noastră luni pentru a ne vorbi despre misiunea sa uh, și despre viitoarea direcție a uh, pieței comune și a spus foarte puternic că o parte a problemei uh, legate de piața comună nu este lipsa legislației și aplicarea coerentă și eficiența acestea. Instrumentele există pentru a crea piața comună. În ce privește recunoașterea cu reciproca calificărilor profesionale, așa cum spune foarte clar textul nostru, Știm deja că o serie întreagă de probleme legate de această recunoaștere uh, există, apar pentru cetățenii din Uniunea Europeană. Această chestiune are probabil uh, cea mai mare rată de plângeri în mecanismul Solvit. Mulți oameni sunt foarte frustrați de absența unor decizii clare și, de asemenea, de lipsa de contact dintre instituțiile de autorizare uh, ale diferitelor state membre. Și în propriile noastre cercetări, pentru că Comisia a făcut aceste cercetări, uh, se vede că nu există nici suficientă activitate de coordonare pentru a ajuta pe oameni să-și obțină drepturile și recunoașterea calificărilor. Și un alt aspect care este foarte clar din, are ieșit foarte clar din activitatea noastră este că nu suficiente profesiuni au abordare uh, de cadru european și cred că trebuie să ne punem întrebări serioase în legătură cu uh, simplitatea accesului despre modul în care se poate avea acces în mod practic și sunt sigur că informațiile pe care le vom auzi de la Comisie imediat uh, ne vor arăta că transpunerea acestui instrument a fost amânată în aproape toate statele membre, durează mult mai mult decât oamenii se așteptau ca această directivă să devină operațională și asta ridică întrebări în legătură cu uh, complexitatea instrumentului. Și pentru a plasa toate aceste chestiuni în contextul uh, viitoarei activități a, a Comisiei IMCO din următorii cinci ani. Vreau să spun că mă bucur că toți membrii sunt aici și vreau să le mulțumesc pentru eforturile făcute în uh, uh ideea de a uh, formula agenda pentru viitor. Pentru că activitatea noastră vine din credința noastră că rolul pe care îl avem este să continuăm să promovăm uh, și să facem recomandări în legătură cu evoluțiile viitoare ale legilor cheie în ce privește construcția uh, pieței unice. Știm că uh, Comisia va revizui în 2011 directiva privind recunoașterea reciprocă. Planificăm să avem o întâlnire cu parlamentarii naționali pentru a discuta această propunere. Am avut deja o audiere și un raport Acestea sunt instrumente pe care comisia mea le poate folosi și dacă coordonatorii sunt de acord, sunt sigur că vom face un raport din proprie inițiativă în 2010, probabil, pentru a participa la această discuție pe care o are comisia. Acesta e contextul problemei suntem nerăbdători să ascultăm răspunsul Comisiei privind stabilirea cadrului de implementare, dar e vorba doar de începutul unui proces și sunt sigur că noul comisar va putea să ducă mai departe această chestiune, să colaboreze cu noi pentru a ne asigura că prin intermediul acestei legi cruciale piața unică va funcționa mai bine. Mulțumesc, domnule Harbour. Și acum, în numele Comisiei, îi dau cuvântul domnului Pavel Samețchi. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc membrilor Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorului. Înainte de a răspunde la întrebare, dați-mi voie să fac uh, un rezumat. Această directivă este menită să faciliteze libera circulație a cetățenilor. La doi ani după sfârșitul perioadei de transpunere. Transpunerea s-a încheiat în 27, 22 de state membre și, do- și alte patru state membre o vor încheia până la sfârșitul anului. Însă în acest moment mă preocupă Grecia, de la care nu am primit încă nicio măsură de transpunere. Voi trece acum la prima întrebare. Transpunerea a reprezentat o, pro- o provocare pentru statele membre pentru că afectează mai mult de 800 de profesii. Aceste profesii au fost deseori reglementate prin legi federale sau regionale. Însă acest lucru nu poate reprezenta o scuză pentru întârzieri și Curtea de Justiție nu a acceptat asemenea întârzieri în șase sentințe acordate până acum. În legătură cu uh, întrebarea în legătură cu profesiile principale, uh, în domeniul sănătății și al arhitecturii există o necesitate mai mare de armonizare. Apar probleme și în profesiile cu uh, mobilitate transfrontalieră, cum ar fi uh, profesorii sau ghizii turistici. Trebuie să se asigure o implementare corectă și coerentă a directivei. În acest sens, am uh, dezvoltat un cod de conduită uh, pentru proceduri administrative și un ghid al utilizatorului pentru cetățeni. Suntem uh, conștienți de obstacolele identificate de către Solvit, uh, probleme care țin de uh, uh autoritățile naționale, uh, decizii nejustificate și așa mai departe câteodată se dă, dau informații eronate imigranților și aceștia sunt îndemnați să urmeze proceduri greșite. Nu uh, se poate folosi însă doar Solvit. Există și puncte de contact naționale menite să ajute cetățenii și Comisia așteaptă ca aceste puncte să fie mai active în viitor. Mai mult, sistemul de informare internă a pieței a susținut mai mult de 1250 de schimburi de informații pentru profesiile reglementate. Astfel s-au îmbunătățit colaborările administrative între statele membre. Pentru, pentru ultima întrebare, Comisia nu este în măsură să evalueze dacă există o nevoie de reformă în acest moment acest lucru se va face în procedura de revizuire ex post, după cum prevede directiva. Și următoarea comisie va decide cum se va înainta pe acest punct. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Sametski. Acum, în numele grupurilor parlamentare, urmează mai întâi pentru două minute domnul Kurt Lechner. Bună dimineața, domnule președinte, stimați colegi. În anul 2005, după mai mulți ani de lucru, am încheiat uh, demersurile pe marginea acestei directive. În 2007 am implementat-o și acum suntem în 2009 și este greu oarecum să acceptăm că această directivă încă nu este transpusă peste tot, pentru că uh, până la urmă această directivă nu este nimic nou, pentru că a avut uh, niște precursori foarte clar. Uh, de aceea cred că Comisia trebuie să facă presiuni mai mari asupra statelor membre pentru implementare. Am și unele observații de ordin practic. Trebuie să examinăm uh, foarte concret uh, dificultățile uh, și inadvertențele în ce privește um, uh, transpunerea. Uh, se cunoaște deja că 20% din reclamații privesc Solvit. Și Eh, reprezentantul Comisiei eh, a arătat eh, foarte clar cât de, important este, cât de important este acest domeniu pentru piața internă. Dar nu este vorba numai de piața internă, este vorba de un drept elementar, de o libertate elementară a cetățenilor. Dacă, de exemplu, se, prin căsătorie sau din orice alt motiv se mută dintr-un stat membru în alt stat membru, atunci trebuie să se poată realiza și în acel stat membru, inclusiv pe plan profesional. Deci este vorba de aici de o libertate fundamentală a cetățeanului. Sigur că nu este uh, posibil uh, această chestiune fără, nicio, fără niciun conflict, există tradiții, culturi diferite uh, și tradiții și uh, profesionale diferite, există diferite uh, tipuri de calificări profesionale și sigur că nu este posibil să echivalezi uh, fără nicio problemă, să recunoști uh, toate calificările profesionale. Dar uh, noi nu vrem să ne orientăm după aceste cazuri extreme, pentru că acestea cu siguranță există, ci vrem să vedem dacă nu cumva există defecte structurale care ar putea fi retușate sigur, piața internă niciodată nu va fi perfectă, nu va fi uh, desăvârșită, pentru că întotdeauna piața internă se va modifica, se va ajusta realității, vor exista noi calificări, vor exista noi profesii dar trebuie să uh, um, manifestăm bunăvoință și apelez și eu la bunăvoință și la uh, voința politică a Comisiei în acest uh, sens. Mulțumesc. Doamna Evelyn Gebhardt, acum un minut și jumătate. President... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să consemnez mai întâi că este uh, un gest de maximă nerușinare că nu este prezent în sală un uh, comisar la discutarea acestui uh, Uh, subiect este, este o ignorare a Parlamentului pe care noi nu o putem accepta. Da, se pare că este un reprezentant al Comisiei, dar nu, nu s-a ridicat în picioare. Uh, mă rog, uh, nu putem accepta acest lucru. Dar să revin la temă. Stimați colegi, noi vorbim aici de cetățenia Uniunii Europene. Vorbim de acei oameni care au dreptul și libertatea de a se mișca liber în Uniunea Europeană, de a-și exercita profesia oriunde se eh, stabilesc și oriunde doresc să muncească. Tocmai de aceea am făcut aceste legi, pentru ca eh, recunoașterea calificărilor profesionale să fie ușurată și să progreseze. Și este Eh, cu atât mai surprinzător, în mod neplăcut evident, că statele membre nu au făcut eh, eh, ce era necesar pentru a transpune în legislația lor națională această, aceste legi europene care permit libera circulație și recunoașterea calificărilor profesionale. Deci trebuie să facem mai mult la nivel european în acest sens. Și mai atrag atenția asupra unui aspect asupra căruia am revenit de multe ori în acest Parlament o, a făcut deja o propunere în acest sens, și anume să se elibereze carnete, de, eh, carnete profesionale europene prin care să se faciliteze această mobilitate profesională a eh, lucrătorilor. Există ONG-uri care se ocupă de asta, dar ar fi bine dacă și Comisia Europeană s-ar putea asuma o inițiativă pentru a eh, aduce și mai aproape aceste calificări de recunoaștere a

i pentru a permite în final buna funcionare a pieei interne în ceea ce privete prestarea de servicii care este afectată direct de problemele de recunoatere a calificărilor profesionale. Vă mulțumesc mult! mulțumesc, domnule uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toii suntem de acord că vrem ca cetățenii europeni să se poată mișca liber în statele membre ale Uniunii Europene și uh, să-și poată exercita liber profesiile. Întrebarea însă este de ce în patru ani n-am reușit să punem în aplicare această directivă? Cred că noi, în comisia noastră, nu trebuie doar să elaborăm proiecte legislative, ci trebuie să și urmărim care sunt motivele pentru eventuala trenare a unor proiecte legislative după ce acestea sunt formal abdotate. Pentru că nu este vorba de singur, nu asta este singura directivă care ne creează probleme. Dar trebuie să fie un semnal pentru noi. Dacă există atâtea plângeri, atâtea acțiuni în instanță la Curtea Europeană de Justiție, atunci trebuie să vedem care este motivul. Și sunt mai multe care le-am putea aminti. Odată, sigur că statele membre eh, ezită pentru, din motive de protecționism. Cu siguranță că este și așa. Dar există și diferite culturi, diferite eh, tradiții eh, juridice și sisteme juridice și, și și cu acestea trebuie să ne ocupăm și de acestea trebuie să ne ocupăm de aceea eu mă întreb dacă directiva a atins și a atins obiectivul sau și-a formulat mai degrabă obiective care nu pot fi atinse. atinse. Deci cred că uh, această directivă ex ante uh, va fi uh, va fi o analiză uh, uh, care ne va preocupa în comisia noastră în următoarea vreme. Întreb însă Comisia de ce aceste linii directoare apar uh, doar uh, acum. Ar fi putut să apară acum câțiva ani. Sigur că este foarte ușor și foarte uh, bine să citești acest ghid, este foarte util, dar mă întreb de ce apare doar acum. Și apoi, aliniindu-mă întrebării doamnei Gephardt, mă întreb și eu ce se întâmplă cu aceste carnete de calificare profesională, când vor apărea ele. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, Adam Bielan timp de un minut și jumătate. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În momente de criză, criză care a afectat recent Uniunea Europeană, vedem cât de importantă este funcționarea pieței interne. Nu vom uh, încheia construcția pieței interne fără să introducem uh, libertatea de Uh, circulație, care este garantată printre altele și de această directivă. Așadar, mă îngrijorează că la patru ani după votarea directivei, ea nu este încă aplicată în statele membre și că niciunul dintre statele membre nu au respectat uh, data limită, 20 octombrie 2007, care era în directivă. Întrebarea mea către comisie este următoarele. Nu ați fost cumva prea pasivi în ultimii patru ani și ce ați făcut exact pentru ca toate statele membre să transpună la timp această directivă. În al doilea rând, când veți publica un raport de evaluare a situației transpunerii directivei și care va fi baza uh, concluziilor uh, comune din raport. La sfârșitul acestui an, uh, directiva serviciilor ar trebui să fie implementată. Deja știm aici în Parlament că multe state membre nu vor reuși să voteze la timp legislația necesară în acest sens. Așadar, ce legătură mai vedeți încă între cele două directive în aceste condiții? Și problema migrației uh, uh, infirmierelor, care e importantă pentru Polonia. Directiva introduce uh, proceduri de armonizare în ce privește cerințele de pregătire profesională ale infirmierelor. Vreau să știu ce acțiune ați întreprins pentru a ajuta această categorie profesională. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule pielan. Urmează timp de două minute domnul Andreas Schwab. Domnule președinte, domnule comisar, uh, vă mulțumesc uh, mai întâi pentru opinia uh, comisiei exprimată mai înainte, dar vreau să vă atrag atenția asupra problemelor interinstituționale între Parlament și Comisie, probleme care au apărut și acum trei luni în ce privește discuțiile legate de directiva privind serviciile. Noi am dori ca aceste chestiuni întotdeauna uh, să existe, uh, să, să, ca aceste probleme să fie discutate de uh, reprezentanții Comisiei competenți. Deci, în cadrul acordului interinstituțional, credem că uh, Uh, că trebuie să fie prezenți comisarii uh, competenți atunci când discutăm aceste chestiuni. Nu este un pur formalism, ci este o chestiune uh, de, de, de reflectare a seriozității noastre față de aceste probleme în relație cu opinia publică europeană. Da? Migrația profesională a cetățenilor din Uniunea Europeană poate fi realizată numai dacă există o recunoaștere reciprocă. Um, însă Uh, să știți că uh, există și un sentiment de frustrare uh, major la, în, în rândul populației atunci când cineva constată că nu poate să migreze cu locul său de muncă dintr-un stat membru în altul doar pentru că angajatorii dintr-un stat membru sau altul nu se pot înțelege, nu pot accepta condițiile dintr-un alt sistem. Înțeleg că, sigur, nu putem rezolva toate dificultățile de pe azi pe mâine. Că, va fi, că vorbim despre un proces care este continuu, care va exista și mâine și ne va preocupa și după aceea. Cu toate acestea, însă, avem datoria să susținem uh, cetățenii în aceste demersuri ale lor și să-i luăm în serios. Și tocmai de aceea cred că și Comisia ar trebui să atribuie aceeași semnificație și importanța acestei teme ca și Parlamentul European. Vă rog să transmiteți această, acest mesaj din partea noastră și direcției generale competente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schwab. Timp de, timp de un minut și jumătate, doamna Benanet Ferniu. Monsieur le Président, cher... Domnule președinte, stimați colegi, deja am dezbătut problemele care decurg din punerea în aplicare a directivei pentru servicii. De asemenea, și această directivă a calificărilor profesionale trece prin probleme datorită lacunelor din text. Noi trebuie să acordăm o bază solidă pentru recunoașterile reciproce, însă acum se recunosc diplomele fără să avem nivele clare de calificări și acest lucru nu creează decât probleme și reticențe din partea statelor membre. Exemplul cel mai evident este cel al profesiilor medicale. De a, în așa fel, o moașă franceză poate să uh, scrie rețete, ceea ce nu uh, este cazul în alte țări. A, ne confruntăm cu cazuri în care persoane din străinătate ajung în Franța și se găsesc în situația de a scrie rețete fără a avea studiile necesare. Uh, această directivă trebuie îmbunătățită și completată și trebuie să se identifice clar profesiile pentru care formarea lingvistică și armonizarea profesiilor se impune. Vreau să invoc aici inițiativa remarcabilă a profesioniștilor din sănătate pentru crearea unei carte europene care să uh, garanteze atât pentru pacient cât și pentru, profe- pentru personal medical o calitate care să permită încrederea cetățeanului. Vă mulțumesc. Mulțumesc timp de un minut și jumătate. Antonia Parvanova. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Când discutăm recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și buna funcționare a pieței interne, trebuie să ne uităm la situația prezentă din sectorul sănătății, pentru care uh, directiva ar trebui să fie discutată în plus. Este crucial să introducem măsuri suplimentare referitoare doar, nu doar la recunoașterea diplomelor, ci și a calificărilor profesionale serviciile de sănătate au nevoie de anumite uh, capacități lingvistice, de înregistrare cu autoritățile naționale de reglementare și capacitatea de a oferi îngrijire de calitate. Cred că este nevoie de mai bună împărtășire a informației între statele membre privind înregistrarea profesioniștilor din domeniul de sănătate, poate printr-o bază de date comună. Uh, un element de asigurare comun este de asemenea foarte important și ar trebui să ne gândim și la standarde comune pentru evaluarea competențelor și capacităților. Vorbim de o problemă de sănătate publică și de siguranță publică și de aceea ECD a aprobat uh, uh, anumite norme de siguranță suplimentare. Uh, astfel de măsuri trebuie să se aplice și oferirii de servicii de sănătate, mai ales când noile tehnologii ale comunicării permit practici controversate cum ar fi e-consultațiile. Trebuie să facem față provocărilor Uh, îmbătrânirii populației și uh, trebuie să asigurăm mobilitatea profesioniștilor în domeniul sănătății, dar și să garantăm tuturor cetățenilor europeni servicii de sănătate accesibile la timp și cu cele mai înalte standarde de calitate. Este o responsabilitate pentru noi toți și sper că statele membre vor lua în considerare cu seriozitate această chestiune, dat fiind că unele servicii naționale de sănătate sunt aproape Uh, complet uh, lipsite de profesioniști și asta ne va duce în situația de a nu mai avea servicii medicale în acele state. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Timp de două minute urmează acum doamna Hanslick. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chcę... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dacă vrem ca cetățenii să poată circula liber, atunci trebuie să ne asigurăm că odată ce sunt calificați, aceștia nu se vor confrunta cu obstacole în alte state. Avem uh, foarte multe niveluri de regulamente în aceste numeroase profesii. Uh, este vorba de o problemă atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru cetățeni. Provocarea este să uh, parcurge acest labirint de reglementări. Să nu uităm că apar probleme și din cauza lipsei de încredere în statele membre, în sisteme, sistemele educaționale ale altor state membre. De asemenea, administrația naționale trebuie să se implice mult mai mult. Am discutat și despre acest carnet profesional european care ar trebui să faciliteze libera circulație și să nu fie un obstacol în plus în calea pieței noastre comună, comune. Doamnelor și domnilor, peste în jur de 10 zile uh, va veni termenul limită de aplicare a prevederilor acestei directive. Implementarea directivelor care, directive calificării nu a fost una de succes, deci de aceea statelor, statele membre trebuie să lucreze mai bine pentru implementarea acestora. Mulțumesc, doamnă. Următorul vorbitor, timp de un minut, este domnul Corea de Campos. Mulțumesc, președinte. Recunoașterea calificărilor profesionale a fost uh, consolidată într-un singur act legislativ. Știm că au existat cam 15 directive care au fost uh, topite în acest act. Au existat dificultăți de implementare pe care le cunoaștem cu toții și Comisia ar trebui să facă o listă a punctelor critice și să analizeze zonele în care cele mai mari probleme au apărut atunci când aplică acest instrument foarte important al pieței uh, interne. Protecționismul care există la diverse niveluri uh, e un obstacol nu numai în calea liberei circulației a persoanelor, ci și în calea creierii pieței uh, unice. Trebuie să identificăm uh, uh, obstacolele și să scăpăm de ele pentru a avea o mai bună eficiență a pieței unice. Uniunea nu poate fi, nu, nu se poate cere să facă ce nu vor să facă statele membre, dar trebuie să facem eforturi pentru a demonta protecționismul corporatist. Această directivă trebuie să fie bazată pe recunoașterea calificărilor în rețeaua Solvit, astfel încât să avem puncte de contact eficiente și trebuie să legăm această directivă de directiva serviciilor. Mulțumesc, Luis Grech, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cea mai gravă problemă care afectează implementarea acestei directive este lipsa de încredere a statelor membre unele în altele. Este și un, uh, o lipsă de interes uh, care se datorează incoerenței uh, care, uh, în, în, în importanța care se acordă acestei teme de către statele membre uh, în parte. Sigur că uh, și uh, frecvența și mobilității variază de la un stat membru la altul iar, statele, eh, iar sistemele informaționale eh, nu funcționează corect și coerent dacă nu sunt folosite în măsură egale de către statele membre. De aceea avem nevoie de niște puncte de referință pentru toate statele membre eh, puncte de referință care să permită tuturor statelor membre să, să alimenteze acest sistem informatic cu un minim de date. De aceea cer Comisiei să ne spună care sunt planurile sale pentru uh, implementarea în continuare a acestei directive și dacă dorește să promoveze conceptul de piață internă în continuare, fără să permită nu știu câte interpretări ale acestei uh, piețe interne. Mulțumesc, uh, doamna Styler. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre Solvit și la ultima comisie IMCO am vorbit despre finanțarea acestor măsuri. Într-un stat membru uh, există o persoană care este un asistent și care este uh, responsabil pentru întreaga organizare a acestui sistem. Acest lucru nu este uh, acceptabil Eh, în cazuri extreme, reaua aplicare a acestei directive poate duce la decesul unor persoane. Noi trebuie să ehm, împărtășim în mod competent eh, informațiile pentru a ne asigura ca siguran, că siguranța pacienților nu este compromisă. Trebuie să uh, împărtășim aceste informații Ehm, ehm, în special în, care, în cazul în care cineva este acuzat de incompetență. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum urmează procedura catch the și uh, voi permite lor de cuvânt de un minut maxim. Avem deocamdată șase oameni pe lista înscriși. Dacă toată lumea se ține de cuvânt, uh, nici nu o să întârziem prea mult. Euh, Domnule președinte, s-au spus multe lucruri în legătură cu recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Noi vrem să știm de ce această directivă atât de importantă este atât de dificil, dificil de aplicat. Această directivă este dificilă și complexă în aplicarea sa uh, operațională de zi cu zi. Văd trei dificultăți principale. Dificultatea care ține de limbă, după aceea complexitatea procedurilor pentru validarea diplomelor. Este uh, un adevărat calvar pentru a-ți face recunoaște, recunoscută diploma în altă țară și după aceea există și caracterul heterogen al formării în statele membre. Ar trebui ca Comisia să uh, ceară statelor membre să desemneze o autoritate competentă pentru fiecare meserie și să ceară aceste autorități competente să uh, aibă întâlniri cu autoritățile omologe la nivel european pentru a defini modalități comune pentru a se ajunge la un nivel comun de formare continuă. Vă mulțumesc. Uh, Mark Tarabella Mulțumesc, domnul Marc Tarabella. Un minut. Monsieur Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. La... Domnule președinte, stimați colegi, eh, Belgia face parte din cele cinci state membre care nu au transpus eh, în mod complet această directivă, însă din informațiile mele mai trebuie rezolvate doar problemele care legate de profesiunile legate de turism și călătorii în ceea ce privește transpunerea directivelor europene. Uh, faptul că această directivă este complexă a fost deja evocat. Este vorba de o transpunere uh, parțială sau o transpunere proastă, însă aceste probleme nu se uh, limitează doar la Belgia. Uh, cerem Comisiei să susțină mai mult statele membre pentru că libera circulație a persoanelor este în interesul tuturor și constituie obiectivul principal al acestei directive. Mulțumesc. Urmăr. Următorul uh, vorbitor este domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, domnule președinte Vreau să-i mulțumesc domnului Semenski pentru activitatea sa. Cred că toți suntem de acord că uh, subiectul pe care îl discutăm n-ar trebui să se aplice doar Uniunii Europene, ci la nivel global. Și e un lucru pe care l-am discutat recent și în delegația pentru Canada. Dacă dorim să obținem acea situație ideală, trebuie să ne asigurăm că, că aceste calificări profesionale sunt la, de același standard peste tot în Europa și la nivelul uh, realității se, există indicii că în anumite țări, atunci când uh, copiii nu fac față, elevii nu fac față din punct de vedere educațional unui curs, pot merge în altă țară și pot plăti pentru a face acel curs curs. Deci uh, standardele nu sunt egale, ar trebui să fie egale și nu există nicio scuză pentru a nu obține acest lucru, uh, pentru ca eventual uh, să obținem și o liberă circulație a profesioniștilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Kelly, și dau cuvântul unui alt domn Kelly, tot pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu v-am încurcat cei doi Kelly aici în sală. Uh, eșecul statelor membre de a uh, proceda la recunoașterea efectivă a calificărilor profesionale trebuie luat în uh, serios. Este o chestiune foarte serioasă pentru că nici comerțul în piața unică nu, este, nu se află acolo unde ar trebui să fie trebuie, uh, s-a spus de nu știu câte ori că trebuie să uh, facilităm uh, comerțul transfrontalier, trebuie să ajungem la un nivel antreprenorial care să ne permită să fim lideri în domeniul în plan global. Sigur că exportul este o cale de a relansa economia, dar este nevoie și de această recunoaștere a, recunoaștere a calificărilor profesionale pentru că a putea să vindem serviciile noastre nu numai în, interiorul Europei, ci și, în mod coerent, în afara Europei. Statele membre nu uh, prezintă suficient respect pentru sistemul informatic care a fost pus la punct și uh, nu folosesc în măsura egală acest sistem. Acest lucru previne și uh, împiedică realizarea în practica pieței unice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fanister Roy, tot un minut ik wil maar één aspect eh, even bij dit debat eh, uithalen. Vă mulțumesc, vreau să evoc încă un aspect în această dezbatere. Ce se întâmplă? În profesiunile specializate există o lacună și există o fel de comerț al calificărilor. Noi avem tendința să creăm anumite uh, facilități pentru anumite profesii și acest lucru duce la probleme de securitate, de exemplu, în marile rafinării, în uzinele chimice. Aș dori să îi cer domnului comisar și să-l întreb dacă este informat de, ace- de asemenea probleme și uh, aș cere un raport în acest sens și aș întreba ceea ce se poate face. Mi se pare că trebuie să examinăm această problemă mai îndeaproape. Mister. Mulțumesc și în final domnul Țver are timp de vorbire tot un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, chestiunea pe care o discutăm, recunoașterea eh, reciprocă a calificărilor profesionale în Uniunea Europeană, este una extrem de importantă este importantă pentru că aceste calificări sunt legate de sistemele de educație și avem cel puțin 27 de astfel de sisteme de educație în Uniunea Europeană. Poate că unii dintre dumneavoastră vă mai amintiți că anul trecut, în martie, am constituit un cadru european pentru calificările europene care eh, permite un mai mare grad de, de comparație între sistemele eh, profesionale. Numai că acest cadru eh, de referință nu a fost încă implementat în statele membre. Nici nu a fost implementat și nici nu a fost utilizat ca un sistem de, de, de echivalare de, ca un tabel de translație între diferitele sisteme de aceea, cred că atât comparația cât și recunoașterea reciprocă ar fi mult mai ușoare dacă aceste sisteme s-ar aplica. Mulțumesc! Acum, în încheiere, dau cuvântul din nou domnului Sametski în numele Comisiei pentru rezumat. Îmi cer scuze, domnule președinte și stimați membri, pentru că nu m-am ridicat la prima intervenție. Este din uh, cauza lipsei de experiență și a uh, Uh, orei timpurii. Uh, aș vrea să mă refer la câteva întrebări care au fost puse aici. În primul rând, aș, ar trebui să subliniem faptul că Comisia a susținut statele membre în transpunerea directivei. Odată ce perioada de transpunere a expirat, uh, am, fost, am avut o atitudine foarte viguroasă de impunerea transpunerea. Am publicat în 2007 un ghid de transpunere, apoi am dezvoltat sistemele de informare pentru dezvoltarea pieței care sunt folosite de statele membre și am publicat un cod de conduită privind practicile administrative în timpul acestui an. Anul trecut, uh, Comisia a dat în judecată statele care nu au respectat termenele la Curtea Europeană de Justiție și Curtea Europeană de Justiție a dat șase decizii favorabile nouă prin care condamna lipsa de transpunere a statelor uh, vizate și recent am uh, publicat un tabel uh, uh, privind situația transpunerii în statele membre, precum și un ghid al utilizatorului pentru cetățeni și pentru comunitatea de afaceri. În încheiere aș vrea să vă mulțumesc pentru toate întrebările și comentariile. În special vreau să-i mulțumesc domnului președinte Malcolm Harbour pentru contribuția extrem de valoroasă Credem că depinde de statele membre să uh, își facă treaba acum și Comisia dorește să dezvolte o relație specială cu Parlamentul de asemenea și pe acest dosar și în special suntem gata să discutăm în mod activ cum funcționează în practică directiva și cum am putea să înțelegem cât mai bine mediul uh, care se schimbă rapid uh, în această perioadă. Mulțumesc foarte mult! tema. Mulțumesc. Cu aceasta am epuizat uh, această temă, așa că vom trece la discutarea următorului punct, întrebare orală privind politica de coeziune de după 2013. Dau cuvântul mai întâi uh, uh, autoarei, doamnei Danuta Maria Hübner. Thank you very much, dear Chair, Commissioner, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, stimați